NF în 8 septembrie 2015. În conformitate cu articolul 7 alineatul 3 din codul de conduită al deputaților în Parlamentul European referitor la